liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimate colege, stimați colegi, umfangreiches Programm und um nicht in Zeitverzug zu geraten, sollten wir Vă, vă propun să începem, să trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Există solicitări de completare, de modificare a ordinii de zi? Se pare că nu e cazul. Funcționează interpretarea în limba italiană? Întreabă președinta. Da, se pare că totul este în regulă cu interpretarea. Bun adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții? Propuneri de completare? Dorințe? Nu e cazul, atunci considerăm ordinea de zi adoptată și trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicări ale președintei. Avem interpretare în franceză, germană, italiană, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, poloneză și română. Și uh, ședința noastră se transmite prin internet. Dumneavoastră, ca membri ai Comisiei Cult, trebuie să vă simțiți obligați să luați o decizie în legătură cu uh, premiul Lux. Puteți să mai votați până uh, luna viitoare, dar vă rog nu doar să votați dumneavoastră, ci să îndemnați și pe colegi să se pronunțe în legătură cu opțiunea lor. Cred că toate cele trei uh, filme merită să fie văzute. Cine încă nu le-a vizionat mai are ocazia să o facă. Am avut astăzi uh, o întâlnire cu reprezentanții Comisiei privind viitorul uh, filmului și premiilor Lux dar cred că suntem deja pe calea cea bună. Am vorbit cu doamna comisar Gabriel și um, se va ocupa de această problemă. Sper că în decembrie să găsim o soluție pentru viitorul premiului Lux. Acestea ar fi comunicările pe care mi le-am propus pentru astăzi. Astăzi ne aflăm uh, într-o, la un fel de masă rotundă. S-ar putea să fie uh, mai greu pentru mine să uh, urmăresc înscrierile la cuvânt, deci vă rog să vă faceți simțită prezența când doriți să interveniți pentru că nu din rea intenție s-ar putea întâmpla să nu văd mâna ridicată. Trecem la Punctul 3 de pe ordinea de zi. Stimate colegi, stimați colegi, este pentru mine o onoare deosebită astăzi să-l putem saluta pe domnul comisar Moscovici pentru prima dată în comisia noastră. Vă mulțumesc că ați uh, dat curs invitației noastre uh, pentru a vorbi despre o propunere legislativă în ce privește combaterea traficului ilegal de bunuri culturale, pentru că dorința noastră este să blocăm traficul ilegal de opere de artă, nu doar pentru că în felul acesta terorismul să nu uh, se poată finanța și în această formă, dar în primul rând pentru a proteja patrimoniul cultural. Există deja interdicții pentru importul de bunuri din uh, Irak și Siria, dar încă nu uh, există un cadru legislativ care să privească toate operele de artă și Uniunea Europeană are o obligație să acționeze uh, pentru controlul traficului de opere de artă la granițele Europei. 2018 va fi anul patrimoniului cultural și va trebui să demonstrăm cât de importantă este pentru noi protecția bunurilor culturale. Comisia uh, propune măsuri Uh, angajate pentru uh, păstrarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare. Și cred că noi trebuie să salutăm această atitudine. Deci uh, să-l ascultăm acum pe domnul comisar în legătură cu aceste propunere în baza articolului 54 al regulamentului. Domnule comisar, așteptăm cu interes prezentarea dumneavoastră și uh, dacă doriți să vă referiți și la alte subiecte, vă vom asculta cu mult interes. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor vicepreședinți, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru invitație. Nu am avut ocazia să mă întâlnesc încă cu această comisie, dar am avut schimburi bilaterale cu mai mulți dintre dumneavoastră. E o plăcere și o onoare deosebită de a fi astăzi aici. Mi se poate părea curios. Sunt comisar care se ocupă de macroeconomie, finanțe, fiscalitate și poate vă întrebați de ce vin la Comisia pentru Cultură pentru că aspectele fiscale nu sunt neapărat în uh, centrul activității noastre, dar totuși pot avea un impact deosebit asupra culturii și în prezent ce încerc să fac în calitate de comisar uh, care se ocupă de fiscalitate, vam uh, de a combate evaziunea fiscală, subiecte importante și în același timp dificile cu Paradise Papers, care sunt de actualitate. Încercăm să luptăm și împotriva finanțării crimei organizate și a finanțării terorismului. Și se întâmplă că bunurile culturale sunt una dintre sursele de finanțare. Despre asta aș dori să vă vorbesc astăzi. Palmiera, Nimrud, Ninive, nume care vă sunt cunoscute pentru că toate aceste situri au fost pe prima pagina ziarelor în ultimul timp. Ați văzut imaginile tragice, îngrozitoare. Au fost distruse, jefuite de către statul islamic. Situri arheologice de o valoare inestimabilă au fost șterse de pe hartă dintr-o lovitură. Dar aceste distrugere nu spun decât incomplet istoria. În realitate, anumite dintre elementele au fost uh, furate și apoi vândute pe piața din Orientul apropiat sau pe piața europeană. Dincolo de înscenarea distrugerii făcută de către statul islamic a patrimoniului cultural în scopuri de propagandă, există și motivații pecuniare, motivații mult mai sordide, pur pecuniare, ceea ce în de fapt un în mare trafic de bunuri culturale și, mai important, acest trafic finanțează, la rândul lui, activitățile teroriste ale statului islamic. A devenit o sursă de încasări ca și uh, răscumpărările, ca și jafurile de bani, ca și taxele, impozitele impuse populației locale. Statul islamic e pe care se pierde bătălia, dar terorismul încă este, din păcate, foarte viu. Există, deci, această dublă miză, cea culturală care vă interesează și una de securitate și financiară. Comisia este pe deplin conștientă de provocarea pe care o reprezintă traficul ilicit cu bunuri culturale. Pe lângă finanțarea terorismului, încasările pe care le generează contribuie la crima organizată, la spalarea de bani murdari și evaziunea fiscală, un alt subiect de îngrijorare. Am asistat, de exemplu, anul trecut la confiscarea de către VAMA la aeroportul Roissy și Charles de Gaulle de basoreliefuri care proveneau probabil din regiunea conflictului dintre Irak și Siria. Aceste bunuri au fost identificate pe colet ca fiind elemente decorative pentru grădină dar grija cu care, așa zis, elemente decorative de grădină au fost ambalate a atras atenția vameșilor francezi. Au blocat pachetul, au chemat experți de la Muzeul Louvre care să autentifice proveniența și valoarea. Din păcate, astfel de reușite sunt mult prea rare. De ce? Pentru că actualul cadru nu ne permite să luptăm cu suficientă eficacitate, cum ne-am dorit, împotriva traficului licit cu bunuri culturale. De ce? Pentru că nu există, de fapt, un cadru global pe plan european, ci există doar dispoziții naționale, uneori divergente și nu întotdeauna foarte eficace. Iar infractorii și teroriștii sunt primii care exploatează și profită de aceste lacune. Iată de ce Comisia a adoptat uh, în iulie un, o propunere de regulament care să impună controle vamale la importul de bunuri culturale care sunt de mare risc. Obiectivul e simplu, de a opri acest trafic, interzicând importul în Uniunea Europeană de bunuri culturale exportate ilegal din țara de origine. Concret, propunerea noastră dorește să le dea autorităților vamale mijloacele de a, a pune lacături pe piața în Uniunea Europeană pentru a nu mai intra astfel de mărfuri. de regulă, propunem, se bazează pe trei piloni. Mai întâi o nouă definiție europeană comună a bunurilor culturale la import, care acoperă o mare diversitate de obiecte, elemente arheologice, manuscrise antice, vestigii de monumente istorice, opere de artă și așa mai departe. Apoi, vrem să definim noi obligații în materie de documentare. Importatorii de bunuri care pot fi jefuite trebuie să obțină licențe de import pentru aceste bunuri, obiecte arheologice, manuscrise sau cărți antice. Pentru alte categorii de bunuri culturale, importatorii trebuie să se supună unui sistem de certificare mai riguros care să dovedească că bunurile au fost exportate legal. Deci există trasabilitate. Al treilea pilon, punerea în aplicare. Autoritățile vamale vor putea confisca și păstra bunurile pentru care nu s-a putut demonstra că au intrat sau au fost exportate legal. Vrem să concentrăm efortul vamii pe categoria de bunuri de risc maxim. Iată de ce controlele vamale se vor concentra pe bunuri mai vechi de 250 de ani. Piața de acte lucrează deja cu această limită, ceea ce e deja validat și va permite să evităm costuri excesive pentru administrație, fără a pune obstacole în comerțul de artă contemporană. Deci nu se va limita libertatea de acces la operele de artă. Vrem, de asemenea, să însoțim piața de artă și organele vamale în activitatea de control. Iată de ce această propunere legislativă va fi consolidată cu campanii de sensibilizare pentru cumpărătorii potențiali de bunuri culturale, o responsabilizare acestora, acțiuni de formare a agenților vamali în parteneriat cu UNESCO, care are anumite standarde. Această propunere face parte dintr-un plan mai global al Comisiei de a lupta împotriva finanțării teroriste. Um, nu o să vă ofer decât două exemple. Am actualizat regulile cu privire la controlul privind intrarea și ieșirea de bani chis la frontierele Uniunii Europene. Era necesar uh, Având în vedere inventivitatea tot mai mare a rețelelor criminale și de teroriști, am adoptat o propunere în acest sens în decembrie 2016, care acum e discutată în Parlament. În domeniul fiscal, <clears throat> combatem frauda în materie de TVA care finanțează crima organizată și activități teroriste. Ca să vă dau o ordine de dimensiune, doar frauda transfrontalieră cu TVA e estimată la, la peste 50 de miliarde de euro pe an în Uniunea Europeană am propus luna trecută o reformare completă a sistemului TVA actual pentru ca operațiune transfrontaliere să fie tratate ca operațiune naționale, ceea ce ar trebui să reducă cu 80%, deci din aceste 50 de miliarde, frauda respectivă. Lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale a fost una dintre prioritățile deosebite ale Parlamentului European în acest mandat și sprijinul colegilor este prețios cu scandalurile, cu repetiție, cum Paradise Papers în prezent, e o conștientizare colectivă a importanței unei contribuții juste a fiecăruia la efortul comun pentru finanțarea serviciilor publice <clears throat> prin colectarea de taxe și impozite, procesul democratic al statelor care nu poate funcționa durabil și cu eficacitate decât cu consimțământul cetățenilor. Această responsabilizare a administrațiilor trece și prin educarea celor mai tineri. În încheiere, câteva cuvinte cu privire la proiectul pilot pe care l-am lansat ieri cu Parlamentul European pentru a sensibiliza tinerii în ce privește mizele fiscale. Cu această platformă de interactivă pe internet, tinerii pot să înțeleagă printr-o manieră ludică modul în care sunt finanțate serviciile publice, școala, stadionul de fotbal și motivul pentru care, în calitate de cetățeni, pot trebui într-o zi să plătească taxe și impozite pozite și sper că se va bucura de interes. Iată, doamna președinte, domnule și domnule deputați, această scurtă introducere a schimbului de părere pentru a vă spune că, desigur, stau la dispoziția comisiei dumneavoastră și sper că se va adopta rapid această propunere care mi se pare de interes general, de interes comun, atât financiar, de securitate și cultural nu neapărat în această ordine de priorități, pentru că mă gândesc că și dumneavoastră vă gândiți în primul rând la cultură. În fine, propunerile cu privire la bunele culturale se va discuta la Consiliu în noiembrie și <clears throat> a, desigur că mă bucur că toate acestea fac parte dintr-un plan de acțiune de a combate finanțarea teroristă adoptată acum un an și e normal să există această presiune, această urgență pentru această bătălie pe care suntem pe cale să o câștigăm, dar nu e niciodată terminată cu totul, dar va avansa. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar, für Ihr Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare și pentru această inițiativă care mi se pare a fi foarte importantă. Uh, Parlamentul European și Comisia pentru Cultură sunt foarte interesați uh, ca acest dosar să fie finalizat cât mai rapid cu putință. În perspectiva anului 2018 va fi un semnal foarte important uh, că avem uh, un interes de a proteja patrimoniul cultural european și că luăm din acest punct de vedere măsurile legislative necesare pentru a proteja operele culturale corespunzător. Deci, voi da cuvântul întâi coordonatorilor în măsura în care solicită intervenția și după aceea celorlalți membri ai comisiei. Din partea PPE va vorbi domnul Stroievski. Vă rog, aveți cuvântul pentru două sau trei minute. Bardzo dziękuję za tą informację. Natomiast... Mulțumesc foarte mult. Am trei scurte întrebări. Traficul ilegal cu bunuri culturale durează de multă vreme și este o poveste lungă. În Europa, mai ales prin uh, licitațiile oficiale în galeriile de artă uh, acest uh, trafic a fost uh, consolidat inclusiv traficul ilegal cu bunuri culturale în internet. Uh, aș vrea să știu în ce măsură s-a produs această traficare, care este volumul financiar. Eu timp de șapte ani am fost ministrul culturii în țara mea și m-am ocupat intens de Uh, repatrierea bunurilor culturale uh, care au fost prădate în cel de-al doilea război mondial. Colaborarea cu Rusia până în ziua de astăzi uh, nu a funcționat cum trebuie. După aceea, problemele legate de Turcia. Majoritatea bunurilor culturale provenind din Siria, Afganistan, și venind spre noi, au trecut prin Turcia și informațiile uh, legate de această traficare ilegală sunt foarte diferite. Se vorbește despre 40.000 de bunuri culturale, alte cifre vorbesc chiar de milioane. Există din acest punct de vedere o evidență? Mulțumesc, Silvia Costa, din partea grupului Eșide. Este comisar, e molto importante avere la sua presenza oggi e vorrei solo dire in senso generale Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezența dumneavoastră. Nu mă surprinde faptul că uh, există acest interes, uh, pentru că, iată, un comisar care se ocupă de fiscalitate, de bani, acum se dedică și acestui domeniu care, de asemenea, implică bani. Și ar fi uh, o chestiune deosebit de pozitivă într-un an cultural dacă Comisia Juncker ar putea să dovedească acest interes. Noi în Comisia pentru Cultură spuneam că um, Curtea, uh, Tribunalul Penal European um, trebuie să uh, declare um, această prăduire a unor uh, situri culturale, de opere, ca fiind uh, până la urmă o crimă împotriva umanității. În uh, Italia există de asemenea un interes în Ministerul Culturii și cred că ministerele uh, pentru cultură din statele membre ar trebui să se implice în aceste demersuri. Până acum uh, nu a fost vorba doar de taxare vamală, dar ne-am gândit și la instrumentele online care trebuie avute în vedere. Dar în ce privește fiscalitatea? Nu este vorba doar de uh, subiectul uh, important, dorința de combatere a evaziunii fiscale în acest context, este vorba și despre uh, conținuturi culturale care uh, sunt uh, până la urmă implicate în această evaziune. Pe de altă parte, știu că pentru bunurile culturale există formule de impozitare mai reduse. Trebuie să ne gândim la uh, modalitatea cea mai bună de a proteja operele de artă și uh, să creăm o conștientizare la nivelul cetățeanului că trebuie să-și protejeze patrimoniul cultural, ceea ce ține și de educație. Aceste probleme, până la urmă, sunt legate și de dialogul intercultural. Iată că anul viitor va fi un an pentru protecția patrimoniului cultural și vă întreb ce intenționați să întreprindeți, domnule comisar, printr-o abordare macroeconomică la nivelul comisiei. Mulțumesc, domnul Șuntis, din partea GUE. Mulțumesc doamnă președintă. Domnule Moscovici, vă spun uh, bun venit în comisia noastră. Prezentarea a fost foarte interesantă, inițiativele despre care ați uh, vorbit pe care Comisia intenționează să le întreprindă în perspectiva anului 2018 ca an al patrimoniului cultural universal. În prezența dumneavoastră aș dori să menționez uh, probleme legate de uh, bunuri culturale din Grecia care uh, au ajuns în Germania, care au fost practic confiscate în Grecia, dar și Italia a participat la acest tip de pradă și mă întreb dacă Ehm, comisia intenționează să întreprindă ceva pentru că acest fenomen s-a întins peste decenii. Bunuri arheologice au ajuns în Germania, sculpturi din Partenon au ajuns uh, în uh, muzee din Europa, unele uh, sunt expuse la Louvre. În perioada nazistă ele au fost extrase din Grecia și au ajuns acum în alte muzee europene. Eh, eu sunt raportor eh, pentru directiva privind eh, aceste bunuri și mă întreb dacă din acest punct de vedere veți avea vreo inițiativă pentru ca aceste valori arheologice care au ajuns în alte țări să poată să fie repatriate. Domnule comisar, spusele dumneavoastră și ce spunem și noi în legătură cu protecția bunurilor culturale, ceea ce este important pentru noi, uh, uh, nu va avea efecte dacă nu vom avea măsuri represive. Mulțumesc, Helga Trupel din partea versilor. Mulțumesc, Petra. Cred că este o chestiune foarte complicată care îți merge la inimă pentru că ceea ce fac teroriștii acum este teribil. Iată că uh, acum oamenii uh, acționează destructiv față de niște dovezi um, culturale și se cred îndreptate în a distrugerea unor uh, opere culturale din rațiuni religioase sau din alte motive și au impresia că sunt eroi dacă distrug însemnele unei culturi occidentale pentru că nu face parte din propria lor cultură. Și dacă Acum există doar câteva uh, posibilități de a schimba lucrurile. Poți să încerci să-i convingi pe oameni că nu acționează corect sau trebuie să-i combați. Uh, Uh, confiscând eventual banii pe care i-au câștigat vânzând aceste bunuri uh, de artă. Deci întreb pe domnul comisar uh, dacă din punct de vedere al finanțării activității teroriste prin acest trafic ilegal al operelor de artă se poate acționa pentru că ei prin banii pe care îi câștigă devin mai puternici. Iar uh, noi uh, ceea ce uh, trebuie să prevenim um, este ca operele de artă să ajungă în mâinile lor, dar și să prevenim finanțarea unor acte teroriste din acești bani câștigați. Mulțumesc foarte mult, Iana Tu. Thank you, uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Nu voi vorbi foarte mult timp pentru că multe lucruri deja au fost menționate. Aș dori și eu un răspuns la o întrebare. Știu că este foarte uh, dificil să dați un răspuns în 5 minute. Există o uh, dimensiune internațională, dacă ne puteți spune care e posibilă cooperare cu Turcia sau Rusia, cu cine se poate coopera în uh, legătură cu Siria, de asemenea internetul întunecat. Acolo se pare că este uh, un fel de trafic intens pe acest dark web. Aveți planuri pentru a acționa și acolo și care este calendarul? Credeți că acest regulament poate să fie adoptat în uh, mandatul actual sau trebuie să mai așteptăm până la mandatul următor? Probabil că depinde și de cum lucrăm noi în Parlament. În prima rundă, doamna Bill a mai scris la cuvânt, îi voi da cuvântul pe urmă pentru răspunsul domnului comisar și după aceea preluăm alte intervenții. Doamna Bill. Don't. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru clarificările pe care ni le-ați adus în legătură cu această propunere de regulament. Cred că cu toții am fost șocați de imaginile în care jihadiștii distrugeau statui milenare și monumente și puneau explozibili fără niciun fel de respect pentru bunurile culturale. Eh, secretarul general al UNESCO a spus că este vorba de genocid cultural. Pare un termen puternic, însă aici este vorba de distrugerea memoriei și a popoarelor eh, care au trăit înaintea noastră. În ceea ce privește traficul de bunurile culturale, chiar dacă nu se, eh, nu se distrug aceste bunuri, acesta este un furt pentru că se privează civilizațiile de uh, memoria și istoria lor faptul că aceste grupuri teroriste, cum ar fi statul islamic, au asemenea practici uh, pentru a-și finanța crimele, trebuie să ne motiveze pentru a lupta împotriva acestui trafic. Însă nu este singurul motiv. Obiectivul este și să uh, luptăm împotriva dezrădăcinării acestor uh, bunuri culturale. Valoarea lor este culturală, dar și una care ține de moștenire dincolo de aceste proiecte, ne dăm seama că aspectul primordial este că trebuie să uh, facem verificări la frontiere pentru că doar așa putem să oprim uh, cu adevărat traficul. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Ia aș da cuvântul acum domnului Moscovici pentru a răspunde și după aceea vom avea o nouă rundă de întrebări. Domnii Mesius, domnul Oflin, Julie Wards, Sami Dimici și Cristina Libacca s-au înscris pentru Luigi Morgano pentru aceste intervenții. Aș încheia această listă a vorbitorilor. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru 5 minute dacă se poate. Try. Try to make it in five minutes. Încercați în 5 minute, dacă se poate. Încerc. Mă bucur foarte mult să particip la dezbaterea dumneavoastră și uh, aș dori să mă implic mult mai mult în, asemenea, în acest subiect uh, cultural. Și Comisia vrea să vină cu propuneri foarte clare plec de la spiritul acestei propuneri. Se vorbește despre genocid cultural, însă în orice caz este vorba de un jaf, este un furt care ne ofensează profund, moral și așadar lupta noastră trebuie să fie foarte puternică. Propunerea se va centra pe activitatea vamală nu este o propunere care să vizeze cooperarea, ci consolidarea controalelor. Aceste controle, independent de mm, locul de achiziție, aceste mărfuri trebuie să fie controlate chiar dacă trec prin statele pe care le-ați indicat, Rusia sau Turcia, Ceea ce mm, importă este calitatea uh, cooperării noastre vamale. Cu Turcia, de exemplu, avem o cooperare extrem de extinsă. Propunerea noastră vizează traficul internațional, de mm, mărfuri care intră în Uniunea Europeană, am, am fost întrebat dacă vămile mm, funcționează singure, nu, este o rețea mai vastă, sunt implicate și ministerele culturii atunci când trebuie să, când este nevoie de un certificat cultural, uh, vorbim despre trasabilitatea bunului cultural. După aceea, publicările, publicațiile electronice. Vă mulțum, mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru susținere pentru, pentru susținerea poziției Comisiei în legătură cu rata de uh, prețurile aplicate cărților electronice. Sunt sigur că în secolul 21 cărțile electronice și publicațiile electronice în general vor uh, fi tratate la fel ca și publicațiile imprimate tradiționale. Din păcate nu am reușit să ajungem la un acord în timpul președinției malteze, pentru că propunerea a fost uh, blocată de un stat membru, un singur, Republica, Republica Cehă, din motive care nu aveau nimic de a face cu mm, cărțile. Nu, nu se poate proceda așa, nu se poate ține, ține un dosar uh, ostatic uh, din cauza unor priorități politice. După aceea ați văzut că au avut loc alegeri în Republica Cehă și aștept din partea noului guvern să deblocheze aceste propuneri pentru că sunt în binele tuturor, inclusiv al Republicii Cehe. În ceea ce privește importul și controlul bunurilor culturale, este într-adevăr o preocupare care ține de patrimoniul nostru uh, și importul din statele de origine. Uh, este o propunere care izolează restul lumii? Nu. Uh, implicăm și Consiliul de Securitate, Organizația Mondială a Vămilor, UNESCO, și mai sunt și chestiuni mai eh, extinse la care nu pot să eh, pe care nu pot să le abordez acum, traficul de petrol cu Turcia. Însă, în definitiv, sunt conștient că această propunere vine într-un context mult mai larg, global, că există un plan global de acțiune împotriva finanțării terorismului, însă implicarea noastră este crucială. De aceea, într-adevăr, acțiunile dumneavoastră contează foarte mult. Nu putem să pierdem foarte mult timp, traficul și terorismul nu se opresc și de aceea, în ceea ce privește Grecia, ă, este un stat care, pe care îl iubesc foarte mult, e o țară care mi-e foarte dragă. Nu știu dacă frizele Partenonului ar trebui să fie la British Museum sau pe Partenon înapoi, este o dezbatere istorică, însă sunt sigur că este un subiect care trebuie să uh, Uh, fie discutat, nu face însă obiectul propunerii despre care discutăm astăzi. Este, bineînțeles, un subiect în legătură cu care suntem cu toții conștienți. Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul domnului Mesius și îi rog pe colegi să nu depășească câte două minute. Vă mulțumesc. Doream doar să spun în primul rând mulțumiri domnului comisar pentru vizita sa de astăzi. Vreau să pledez pentru uh, comerțul legitim, licit cu antichități, care este un, foarte licit dacă uh, cetățenii sau în special tinerii uh, vor să aprecieze cultura altor state, trebuie să aibă legătură directă cu cultura și cu obiectele culturale ale altor uh, state. Nu aș dori însă ca eforturile împotriva jafului de antichități să uh, pună piedici în calea traficului legitim, pentru că unii pot să meargă la un muze- muzeu sau la o colecție să vadă artefacte culturale pentru a înțelege alte culturi. Vrem să înțelegem Uh, viețile celorlalți, uh, celorlaltor popoare și traficul de, și comerțul de antichități este, are un rol foarte important în acest sens. Oflin, deci. Mulțumesc, domnul Oflin. Uh, thank you very much. And... Vă mulțumesc. Uh, felicitări, domnule Moscovici, pentru preocuparea dumneavoastră în această problemă a contrabandei culturale. Cred că majoritatea dintre noi vă susțin Mm, profit de prezența dumneavoastră pentru a pune câteva întrebări mai eh, largi. Cred că cu toții așteptăm o propunere din partea Comisiei în acest an în legătură cu o marjă mai largă de manevră între statele membre în ceea ce privește acoperirea TVA, după controversa fiscală în Regatul Unit, după eh, în legătură cu impozitarea eh, produselor sanitare feminine care a fost, care a fost folosită uh, în referendumul privind Brexitul și a fost folosită ca un exemplu al uh, deciziilor impuse de către Comisie. În al doilea rând, are Comisia planuri active pentru a reduce cheltuielile în următorul cadru financiar cu 15%, ceea ce ar reprezenta contribuția Regatului Unit – ați uh, uh, prevăzut uh, un anumit nivel de plăți în urma plecării Regatului Unit și în ceea ce privește programele de cheltuieli culturale, oare vor fi reduse mai mult decât alte programe, fiind văzute mai ne, ca fiind mai neesențiale? Vă mulțumesc, Julie Ward. Vă mulțumesc foarte mult cred că trebuie să profităm să nu vorbim doar despre bunurile culturale, ci și despre artiști și activiști culturali eh, care și-au pierdut viața. Khaled al al arheologul de 81 de ani, care s-a ocupat de ruinele din Palmira timp de 40 de ani și a fost ucis, și Basel Cartabil, mm, developer open source, care a creat o reconstrucție 3D a orașului antic și care a fost uh, confirmat și el ucis în luna august. Uh, însă el fusese ucis cu doi ani în urmă. Este foarte important să ne amintim că în acest groaznic conflict din Orientul Mijlociu, uh, sirienii și musulmanii înșiși sunt victimele priori- principale ale violențelor și dacă acești oameni ar fi fost refugiați care ar fi uh, traversat frontierele și ar fi venit în Regatul Unit, probabil ar fi fost primiși, primiți cu bra- uh, brațele deschise. Și mulți dintre refugiații care au ajuns în Germania sunt oameni cu aptitudini și cunoștințe extraordinare și ar trebui să fie salutați uh, pentru informațiile, dom- pentru informarea domnului Matthews, dacă vă uitați la Europeana, este un program finanțat de Uniunea Europeană, face exact asta și dacă vă inter- v-ar interesa Uniunea Europeană, ați putea să aflați. Domnul Flynn, domnul Flynn nu este un feminist deloc și dacă dorește să afle despre produsele sanitare feminine, să vină să vorbească cu mine. Vă mulțumesc, domnul Dimic dimineți. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru, dacă, pentru prezența dumneavoastră. Cu toții salutăm inițiativa pe care ați uh, anunțat-o, nu pentru că, după cum ați spus în iulie, considerați traficanții de bunuri culturale ca teroriști, Ați spus că este, aptitud, este sarcina Europei să-și protejeze cultura. În primul rând, puteți să ne spuneți mai mult despre cum reforma TVA va lupta împotriva fraudei transfrontaliere și mm, mai proactiv, pentru că de fapt acest tip de legislație trebuie să se lege de mm, faptul că anul viitor avem anul european al patrimoniului cultural. Să privim valoarea uh, patrimoniului cultural din perspectivă economică și dumneavoastră sunteți responsabil pentru uh, aspectele macroeconomice. Pot, puteți să ne asigurați că bugetul pentru programele legate de uh, patrimoniul cultural va crește în loc să scadă după cum uh, a făcut-o în ultimii ani și va putea să ofere oportunități chiar pentru restaurarea și păstrarea istoriei și patrimoniului național. Deci nu doar să, nu să vorbim doar despre oprirea traficului cu antichități, ci este vorba și de o obligație proactivă de a valoriza mult mai mult uh, patrimoniul cultural deja existent în uh, culturile noastre. Vă mulțumesc, Cristina Libacica. Vă mulțumesc foarte mult, doamne președinte, domnule comisar. Aș dori să revenim la traficul ilicit cu um, bunuri culturale, care reprezintă venit pentru ISIS și pentru alte grupuri teroriste. Am citit recent un raport conform căruia este a doua sursă de finanțare ca dimensiune a statului islamic. Deci, dacă este o sursă atât de importantă de venit pentru ei, în mod foarte clar, ISIS găsește cumpărători pentru aceste bunuri culturale, pentru aceste antichități. Aceștia sunt clienți ca, care cumpără aceste bunuri prin intermediul internetului sau mm, cei care uh, achiziționează direct uh, activitățile traficate peste graniță. Ne-am întâlnit în uh, ultimele săptămâni cu reprezentanții Europol și le-am sugerat să creăm un sit internet pe care un potențial uh, cumpărător, pentru că nu toți cumpărătorii sunt conștienți pe deplin că aceste bunuri provin de la ISIS. Un site internet unde potențialul cumpărător ar putea să verifice dacă o, un, o, un bun cultural nu cumva se găsește pe lista uh, antichităților uh, așa zis, dis, zise distruse. Pentru că dacă un bun cultural este declarat uh, distrus, acest bun poate după, ulterior să fie vândut pe piața neagră. Comisar, eigentlich... Problema noastră este că domnul comisar va trebui să părăsească sala. Eu știam că până la ora 10.30 poate fi prezent în sală, dar se pare că va trebui să plece mai uh, devreme. Uh, foarte pe scurt, Luigi și Helga Triple așteaptă un răspuns la întrebarea ei. Te rog. Grazie. Eh, Mulțumesc. Ceva foarte concret, domnule comisar. E un domeniu restrâns de activitate, dar cu efecte extrem de tangibile. O singură întrebare pentru dumneavoastră. Se propune și vreo monitorizare, pentru că ați vorbit despre acțiunile organelor vamale. Nu vrem să avem uh, lacune majore în legăturile care există între diverse ministere și administrații implicate faceți ceva ca acest lucru să nu se întâmple, să nu există aceste lacune. Un alt aspect, având în vedere competențele pe care le solicitați, trebuie să uh, încurajați formarea personalului de pe teren. <clears throat> Și uitându-mă la acest proiect de regulament, Silvia Costa a făcut un comentariu și despre cărțile în format electronic. Regulamentul respectiv se va lovi de alte dificultăți, având în vedere competențele dumneavoastră. Singurul lucru pe care putem spune clar aici este că orice reduceri în acest sector o să aibă un efect disproporționat de mare. Sper că sunteți conștient. Vedeți, domnule comisar, că ne bucurăm atât de mult că sunteți prezent în Comisia pentru Cultură, încât ne-am dorit ca această discuție să fie cât mai uh, amplă. Dar acum vă dau cuvântul pentru a vă referi uh, în măsura în care dispuneți de timpul necesar la preîntrebări. Mhm. Da, văd și încerc să răspund. Îmi dau seama că și eu țin foarte mult la cultură și în viața personală și în viața publică. Dar problema este că trebuie să prezint în um, previziunile Uniunii Europene în câteva minute pentru fiecare dintre țările dumneavoastră. A fost poate o mică neînțelegere în legătură cu calendarul sau orarul la meu pentru ziua de astăzi. Ar fi poate mai interesant să facem altceva, dar în primul rând aș vrea să insist asupra faptului că toți oamenii care doresc sunt invitați să participe la acea consultare publică pregătită cu atenție de comisie și ancheta a fost disponibilă trei luni online. Răspunsurile primite au fost clasificate în următoare categorii. Cetățeni, întreprinderi, asociații de întreprinderi, societate civilă, ONG, autorități publice și alții. Și am ales cu atenție și momentul, perioada de 250 de ani convenită în prezent pe plan internațional. De ce spun asta? Pentru că vreau să vă spun că ideea nu este de a avea un impact negativ asupra importatorilor sau dealerilor de obiecte de artă. E o activitate utilă pentru artă. Cei care fac comerț sau importă ar trebui deja să respecte regulile privind importul, exportul și din țările terțe, deci nu se așteaptă să fie un impact nedorit să demonstreze că se conformează atunci când importă în Uniunea Europeană. Punctul pe care ne concentrăm cu atenție este importul și exportul de bunuri culturale în manieră ilegală și propunerea noastră este țintită cu atenție pe acest aspect ne așteptăm la o schimbare de atitudine în rândul cumpărătorilor care se vor aștepta de la dealerii, de la comercianți, o documentație, o certificare a provenienței licite. Unele întrebări trec dincolo legate de această propunere în ce privește bugetul sau refugiații și nu țin deloc de competența mea. O să insist asupra aspectului legat de TVA, TVA-ul pentru mine e o problemă majoră. Avem diverse propuneri care se leagă și de cărțile în variantă electronică, o propunere legată de TVA-ul la comerțul transfrontalier. Vrem să existe un uh, regim uh, care să evite frauda, ceea ce nu se poate spune despre sistemul de acum. Dacă avem aceste 60 de miliarde Um, pierderi uh, din operațiunile transfrontaliere și frauda la TVA, trebuie să examinăm capacitatea de a avea mai mare flexibilitate pentru statele membre în ce privește TVA-ul, atât timp cât nu are un efect negativ asupra pieții interne. Vom monitoriza cu atenție ce se întâmplă cu organele vamale. Aveți dreptate că trebuie să controlăm să nu există nicio lacună. Propunerea noastră nu reglementează returnarea de bunuri culturale exportate ilegal. Această activitate se face prin contacte diplomatice între statele membre în care se găsesc uh, bunurile și autoritățile din țara de origine, țara sursă. Depunem eforturi mari pentru a consolida competențele organelor vamale această propunere prevede de asemenea să se consolideze și să instruim, să formăm mai bine pe cei de la organele vamale. Acestea sunt scurtele mele răspunsuri la preocupările dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată faptul că mi-ați dat timpul. E o onoare, un privilegiu de fi aici, de a mă întâlni din nou cu dumneavoastră și să vă sprijinul larg pentru propunerea pentru a se adopta rapid, pentru a intra în vigoare și a ne ajuta să luptăm cu o mai mare eficiență împotriva finanțării teroriste și pentru a îmbunătăți capacitățile culturale. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor, doamnelor și domnilor. Da, mulțumesc foarte mult pentru că ați găsit timpul necesar să discutați astăzi cu noi, să ne prezentați această propunere a Comisiei și pentru că ați încercat să răspundeți cât mai precis și la întrebările pe care vi le-am adresat. Vom face și noi tot ce depinde de noi pentru a lucra pe marginea acestei propuneri și cred că vom conlucra foarte bine cu Comisia INTA Uh, pentru a putea cât mai repede să finalizăm acest demers. Sper ca și la nivelul Consiliului să existe această disponibilitate. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, oricând sunteți binevenit. Au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 nachdem unsere Experten Experții au luat loc în sală. Ca atare putem să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și este vorba despre un workshop în legătură cu activitatea culturală cu uh, refugiații. Departamentul nostru de politici a fost organizat pentru că peste un milion de refugiați în, doar în anul 2015 au venit în Europa. Deci, atât refugiații cât și societățile eh, care îi găzduiesc s-au văzut în fața unor mari provocări. Acest uh, atelier se va ocupa de modul în care se desfășoară activitatea culturală cu refugiații, cum putem face față provocărilor și ce poate să facă Uniunea Europeană din acest uh, punct de vedere. Avem uh, câțiva experți invitați astăzi în comisia noastră, profesorul Alison Phillips, deține uh, mandatul UNESCO, uh, este expertă pentru uh, limbi străine și se ocupă și de rețeaua privind acordarea drepturilor de azil este însoținată de Nadenzua Torțo, cercetătoare la Catedra UNESCO de asemenea pentru limbi străine dar este um, o artistă multijanră care lucrează la Glasgow și va face și câteva demonstrații practice legate de um, munca um, afectată integrării refugiaților uh, și va demonstra uh, cât de uh, bune pot fi efectele acestei activități. Îl salut de asemenea pe domnul Rasul Neyatmer, responsabil pe probleme culturale în Suedia, în regiunea Gotland și uh, reprezintă Suedia în grupul de lucru al statelor membre ale Uniunii Europene pentru dialogul intercultural și uh, se va ocupa și de activități practice, culturale în relația cu refugiații și ne va vorbi despre concluziile care pot fi trase. De asemenea, o salut pe Rosana Lewis, a elaborat un raport privind uh, rolul culturii în contextul migrației are o experiență practică în integrarea refugiaților la Calais și are experiență și dobândită și în uh, această activitate la Copenhaga. Și va vorbi despre activitatea cu refugiații în următoarea generație a programului cultural dedicat refugiaților. Fiecare expert va dispune de aproximativ 10 minute și vă rog să nu depășiți acest timp pentru că dorim să avem câteva minute la dispoziție și pentru uh, întrebări și răspunsuri. Dar îi voi da cuvântul în primul rând doamnei Fips. Uh, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitația amabilă de a contribui la această dezbatere. Mă numesc Alison Fips și mă ocup de integrarea refugiaților prin limbă și artă la UNESCO. Aceasta e structura prezentării. O să prezint preocupările principale din partea autorităților de resort. O să dau exemple în legătură cu modul în care tiparele istorice de utilizare și reprezentare a refugiaților s-au repetat în detrimentul integrării interculturale și a <clears throat> stării de bine din societate. O să citez exemple de activitate culturală la o rubrică care se delimitează în funcție de diverse tipuri de activitate culturală, exemple pe care le cunosc eu din întreaga lume și cazuri uh, la care am uneori experiență directă, concretă. Apoi o să fac și unele recomandări. modul normal în care ne gândim la activitatea culturală cu refugiați este la proiecte artistice și comunitare care spun povești ale refugiaților sau prezintă imagini, um, spectacole cu refugiați și uneori uh, cu refugiați sau despre refugiați. Cu toate acestea, în prezent ce domină și utilizarea cea mai reușită estetică artistică și culturală de reprezentări este în scopuri de propagandă, care uh, servesc dezintegrarea socială și nu promovarea integrării. Adesea, pentru promovarea de agende legate de securitate, sunt două aspecte de subliniat din această imagine. În primul rând, utilizarea unui limbaj de dezumanizare în această prezentare pentru a descrie și reprezenta refugiații ca fiind hoarde turme, genul de limbaj utilizat. Acesta se vede în punct, notat cu punctul 6 într-un studiu privind genocidul pe scara de la 1 la 10 când se ajunge la pericolul de comportament uh, care să genereze genocid, o preocupare deosebită. Al doilea aspect, uh, reciclarea fără perspectivă critică de imagini istorice, care poate merge de parte, Vedeți în imagini de la campania Brexit până la imagini din Holocaust, dar care se găsesc istoric și cu trimitere la refugiații din Uganda, dacă am înțeles bine. Ambele au dus la o creștere a temerii de străini și de refugiați, în special în Europa, America de Nord și Australia. <clears throat> Activitatea culturală de acest gen a găsit această temere de perpetuare a imaginilor și limbajului în istorie. A doua utilizare a activității culturale este care servește funcțiilor de integrare, advocacy și de <clears throat> primire. E vorba de a ne preocupa de aspectele umanitare, de suferința acestora. Ne propunem să schimbăm pentru a mări toleranța în toate elementele comunității. E utilizată și de organizații neguvernamentale ca vehicol pentru a obține fonduri și pentru a sprijini misiunile sale. Să vedem cum schimbăm, uh, cum modificăm aceste tipare istorice. Aici mă refer la activitatea din Australia a RISE, o organizație de advocacy, manifestul lor pentru arte și activități culturale pe care l-am adaptat și eu pentru a fi utilizat de cercetători. Iată ce spune Rice. Activitatea culturală cu refugiații nu e neutră. Refugiații sunt agenți și nu uh, destinatari pasivi. Recunoscători refugiații trebuie abordați într-o manieră critică și etică de autoreflexie, iar arta, de dragul artei, ce e bun pentru refugiați să nu servească doar scopuri funcționale, va fi bun pentru toată lumea. So let me give you some Nu e deloc ușor ca migrant african să întrerupi un profesor universitar de rasă albă. Să vă dau exemple de activitate culturală din partea refugiaților și cu refugiații care merită să fie avute în vedere. Mai întâi un exemplu de teatru utilizat de IGNOR uh, în Ziua Internațională a Refugiaților. Um, utilizează un limbaj care vrea să ne șocheze. E un citat. Ne-am uh, aruncat virginitatea în mare. Ne-am frecat în vomă ca pirații să nu ne atingă sensibilizează în legătură cu experiențele șocante, mai ales ale femeilor uh, și fetelor în tranzit, care nu au coridoare umanitare. Descrie <clears throat> consecințele închiderii frontierelor. Acestea sunt uh, apartamente din uh, Glasgow, orașul meu. E vorba de cazare pentru populația locală și pentru refugiați care aveau probleme de igrasie și au transformat într-un uh, fel de monument înainte de demolare. Istoria orală, culegeri de cântece care au fost uh, difuzate în mai multe limbi. E ca un fel de ghetto, un simbol al ghettoului din oraș. Culorile vii asociate cu locuințele, <clears throat> ceaceafurile atenate acolo ca drapele iar un cor a cântat uh, adio locuinței colective. Aici e un instantaneu dintr-o nouă antologie de cântece europene de la festivalul uh, organizat de BBC Arts și alte organizații. Un cântec realizat de un artist uh, din diaspora prezent în sală alături de mine. Lucrează ca artist pentru integrarea refugiaților cu unul din, una dintre cântărețele Corin uh, Cowers din Scoția. E vorba de ritmuri, armonie, cântece. Avem și un material video inspirat de suferința Island Cut, refugiaților, a uh, refugiatului de pe plaja din Turcia trebuie să eliminăm elemente care să fie toxice. Un bărbat uh, alb în costum e cel care cere ajutor și are nevoie de ajutor. Noi suntem cu toții refugiați pe undeva, într-o formă sau alta, după cum a spus uh, și Hannah Arendt. So finally, to my recommendation. Și în fine, acum recomandările. Salut această discuție. Vă recomand să se includă aceste orientări RISE în uh, viitoare activități. Recomand să ne concentrăm pe activitatea agențiilor uh, care să aibă abordare inclusivă multilingvistică și recomand ferm utilizarea de multe uh, acte comunitare de a crea noi relații care să încurajeze grija pentru activități noi și acte de <clears throat> a da mărturie a, cu privire la schimbările sociale și, în fine, aș vrea să insist asupra cercetărilor și mărturilor care demonstrează că activitatea culturală pentru bunăstarea culturală cu refugiații are cea mai mare eficacitate pentru binele comun al tuturor atunci când uh, sărbătorește, amintește, plânge, permite o memorie colectivă și spune adevăruri despre situația noastră umană sau condiția umană comună și o bucurie pentru toți cei implicați. vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Aber Mulțumesc foarte mult, doamnă Phillips. Dar îi mulțumesc și domnului Nadenzoa um, pentru uh, acest cântec. Este pentru prima dată într-o asemenea prezentare că avem și uh, o asemenea exemplificare sonoră. Trecem acum la domnul Neiad Mer. Îi dau cuvântul de asemenea pentru 10 minute. So, <clears throat> thank you very much to both of you. Vă mulțumesc uh, amândurora. Mă simt onorat să fiu aici, să vă vorbesc în numele colegilor refugiați. Permiteți-mi să încep spunându-vă unul dintre lucrurile pe care a adus criza refugiaților actuală este că a stimulat multe activități culturale în întreaga Europa. A fost un câștig. N-a fost foarte ușor să clasificăm sau să avem o imagine de ansamblu a acestui set de activități. Cu toate acestea, încerc să identific câteva tipare și structuri care sper că <clears throat> pot să dă sens uh, celor care, direct sau indirect, sunt implicați în aceste activități. Să ne uităm puțin la această structură a prezentării, care este și structura lucrării mele. Mai întâi am examinat diverse tipuri de proiecte și tipuri de abordări în diverse state membre. Apoi am trecut la uh, solidaritatea demonstrată de societatea civilă față de refugiați și apoi binele comun uh, pe care îl aduce uh, implicarea societății civile cu refugiații și, în fine, m-am concentrat pe anumite învățăminte care se pot trage din activitatea actuală cu refugiații. În ce privește diversele tipuri de proiecte, am început prin a pune o întrebare esențială de, în legătură cu relațiile de putere din fiecare proiect. Da, cărui perspectiva sau interes domină un proiect sau altul și ce metodă e utilizată uh, pentru a atingerea acestor interese. Pe baza acestor întrebări am identificat cinci tipuri de proiecte proiecte preambalate, tradiționale, proiectate pentru refugiați fără implicarea sau angajarea lor, apoi proiectele coproiectate, proiectate împreună cu refugiații și insist, apoi proiecte participative care sunt inițiate, proiectate și apoi operate de refugiați <clears throat> um, proiecte de intersecție nu privesc aspectul etnic ca fiind doar un singur element uh, sau marker de identitate. Și, în fine, proiectele intersectoriale care încearcă să implice mai multe alte sectoare din societate, pe lângă educație sau cultură. În ce privește statele membre, m-am concentrat pe două categorii de state membre state din linia întâi pe unde intră refugiații în Uniunea Europeană, unde se concentrează sau principala preocupare e să le dea refugiaților lucrurile de bază de care au nevoie, să le ofere niște activități uh, semnificative, să aibă ceva de făcut uh, cât timp uh, își continuă drumul prin Europa. Dar țara de primire sau țările în care cer drept de ședere Aici, principala preocupare, desigur, e integrarea pe termen îndelungat a refugiaților în societate și putem vedea două tipuri de abordări. Una care privește diversitatea culturală ca fază intermediară, o stare de urgență care ar trebui să se încheie cât de curând, iar apoi refugiatul să fie asimilat cât de curând posibil. În esență, proiectele acestea sunt proiecte caritabile. Cealaltă abordare e legată de țări care privesc diversitatea culturală și imigrația ca un aspect obișnuit, normal al vieții și societății contemporane. Aici discursul se referă mai mult la capacitare, a refugiaților la participarea dreptului omului, modul în care refugiații pot deveni membri cu drepturi de pline în societățile gazdă. În ce privește angajarea societății civile, m-am concentrat pe două aspecte. Ospitalitatea generală, bazată pe ce a spus Immanuel Kant, el spune că ființele umane coabitează pe aceeași planetă și avem dreptul la protecție în vremuri dificile. Trebuie să ne îngrijim unii pe alții. Un alt aspect pe care m-am concentrat e vorba de intensificarea democrației în ce privește ideea că cetățenii europeni să fie mai implicați, să se preocupe de modul în care să se organizeze societatea pentru a face față crizelor, ceea ce m-a dus la un al treilea aspect, la valoarea publică sau valoarea pe care societatea civilă și angajarea acestea a adus-o pentru a face Europa mai inclusivă ca loc pentru refugiați. Aici e vorba de învățăminte care se pot trage din actuala criză. În primul rând, capacitarea refugiaților, o temă recurentă în multe proiecte îmi bazez analiza pe Hannah Arendt, adică pentru a avea putere trebuie să poți acționa pe plan politic, în sfera politică, împreună cu ceilalți. să ai propria poveste sau narațiune valabilă în sfera publică. Celălalt învățământ se referă la mobilitatea socială. Aici îmi bazez cercetarea și analiza pe faptul că multe proiecte evită utilizarea termenului integrare, privindu-l ca fiind de stigmatizarea refugiaților mai degrabă decât să-i ajute. Eu sugerez uh, mobilitatea socială ca termen umbrelă pentru posibilitatea refugiaților uh, de a-și continua viața și existența în societate, să nu fie blocați pentru totdeauna în situația de refugiat uh, neajutorat. Următorul învățământ se leagă de modul în care putem lega preocupările de zi cu zi ale refugiaților cu cele ale populației gazdă pentru a evita tensiuni inutile dintre cele două. Pentru a asigura că refugiații nu vor să distrugă bunăstarea europeană, ci mai degrabă să contribuie la ea, cel puțin pe termen de lungat. Imaginea următoare, legată de concluzii, proiectele culturale au reușită, factorii de reușită să deși când există factor uman, participativ, interculturale, intersectoriale, se ocupă de preocupările populației gaze și ale refugiaților împreună și eșuează când se limitează la abordări tradiționale închise privind identitățile și culturile închise ca entități. Și în fine am niște recomandări, două seturi de recomandări, una pentru a factorii interesați și pentru factorii de decizie. Primul set de recomandări despre proiecte care ar trebui încurajate. Cele bazate pe drepturile omului, care capacitează pe refugiați, nu ca indivizi, ci la nivel structural, implică refugiații și populația gazdă împreună pentru un dialog cultural și interacțiune, combat rasismul și alte fenomene negative din Europa în prezent, cele cu caracter intersectorial și intersecțional și recomand ferm să intensificăm, să consolidăm societatea civilă, în special organizațiile proprii ale refugiaților, cu proceduri pentru a solicita fonduri uh, mult mai ușor. Următoarea recomandare este la edificarea unor criterii de participare și evaluare care să fie integrate în criteriile de finanțare și, în fine, pentru a crea un fel de interacțiune între aspectul local, național, transnațional. E bine să legăm proiectele culturale ale refugiaților într-o narațiune generală și o viziune comună cu privire la viitorul Uniunii Europene și al Europei. Și vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen, vielen. Mulțumesc foarte mult și pentru această prezentare. Trecem acum la doamnele Luis și doamna Martin și dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult. Împreună dispuneți de 10 minute pentru prezentarea dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Uh, we welcome the interest of the CULT Committee. Mulțumesc. Salutăm interesul Comisiei CULT pe acest subiect și dorim să vă prezentăm rezultatele Uh, activității noastre în ce privește activitatea culturală cu refugiații și în vederea următoarei generații. Ce putem învăța din programele finanțate în clipa de față și proiectele electronice? Ce contribuții avem pentru viitoarele programe și cum uh, poate acest program cultural să fie adaptat necesităților specifice ale refugiaților? în legătură cu programele analizate, Erasmus Plus, Creative Europe și uh, cel de-al treilea s-au concentrat pe activitatea cu refugiații și pe inițiative ale organizațiilor culturale din acest punct de vedere. Erasmus Plus a încercat să găsească parteneriate strategice de-a lungul întregii Europe într-o manieră cross-sectorială S-a colaborat cu organizații culturale și cu activități specifice refugiaților, dar uh, programul uh, uh, s-a limitat la un număr de proiecte și se pare că sectorul cultural nu s-a conștientizat oportunitățile pe care Erasmus Plus le poate oferi în acest domeniu, inclusiv în colaborare cu organizații culturale și pentru tineri. Trebuie să fie valorificate și programele transnaționale. Creative Europe a fost foarte deschis activității culturale cu refugiații. În 2016 programul a făcut un apel la susținerea integrării refugiaților, implicând organismele culturale la inițiativele care să fie croite pe specificul refugiaților. Dar este nevoie de parteneriate mai ample între organismele care doresc să contribuie în acest sens în Europa. Europa pentru cetățeni, de asemenea, poate să atragă uh, reprezentanții uh, societății civile și organismele culturale în colaborare. Sunt proiecte uh, care se desfășoară pe plan local, care pot să ducă la o mai bună înțelegere între cetățeni își propune să, ex- să existe o legătură mai strânsă între organismele locale și instituțiile europene. Există o relevanță uh, tematică, dar din păcate Europa pentru cetățeni nu a dispus de fondurile necesare pentru uh, a valorifica toate proiectele care pot să apară în aceste demersuri de uh, activitate culturală cu refugiații. Și voi da cuvântul acum colegilor mele în legătură cu proiectele finanțate implementate pe plan european. Noi uh, uh, ne-am uh, consultat pe această temă și am constatat că există o apreciere deosebită pentru aceste programe, pentru șansa de a colabora cu organisme care doresc să se implice în acest sens în Europa. Eh, dar eh, refugiații trebuie să fie stimulați, ei pot să fie uneori eh, tratați ca o entitate, dar de fapt pot să existe diferențe culturale, lingvistice, contextuale foarte pronunțate, deci trebuie ca să existe uh, o conlucrare individuală și uh, prin comunități cu refugiații. Dialogul cu refugiații trebuie să fie uh, de la începutul uh, inițierii proiectului astfel rezultatele pot să fie mai bune. De asemenea, trebuie să existe spații sigure pentru acest dialog cu refugiații în cadrul comunității și eh, pentru stimularea mai bunei înțelegeri a eh, refugiaților. După aceea, rezultatele pot să fie mai bine promovate, pot permite o mai adâncă înțelegere, inclusiv a afectelor pozitive și negative și pot să ducă la o mai bună evaluare și la o cooperare mai transparentă transparentă pe viitor. Organismele mai mici, locale, uneori nu pot să facă față competiției cu organismele mai mari, eh, pentru că e vorba și de o povară administrativă, financiară și eh, cred că o mai bună prefinanțare eh, poate să stimuleze conlucrarea și cu organismele mai mici. Da, finanțarea uh, Uh, trebuie să stimuleze uh, și uh, proiecte în alte state, nu doar de membre ale Uniunii Europene, ca de pildă în Orientul Mijlociu și din Nordul Africii. Și dau cuvântul acum din nou Rosanei pentru câteva recomandări cheie în acest domeniu. După cum s-a spus deja, nivelul finanțării pentru toate trei programele uh, trebuie să uh, crească, pentru că accesul la finanțare înseamnă și dezvoltarea uh, unei rețele mai ample, pentru ca persoane cu un background foarte diferit să poată să beneficieze de aceste proiecte. Trebuie să existe o mai mare vizibilitate a acestor programe. Uh, Um, și în felul acesta finanțarea și pe plan local, național poate să crească. Ce se poate face în plus? Se pot uh, simplifica procedurile pentru realizarea diverselor programe trebuie stabilirea uh, unui scheme de uh, lucru pe termen lung pentru a avea parteneri credibil pe o perioadă mai îndelungată. Oportunitățile de schimburi de experiențe în cadrul unei rețele pot să ducă la realizarea uh, unor proiecte care să atingă un număr mai mare de refugiați. De asemenea, trebuie să uh, existe uh, concluzii uh, care să fie vizibile și programele trebuie să fie mai bine definite pentru ca uh, la nivelul refugiaților și al comunităților rezultatele să fie mai bine cunoscute. Este nevoie de o bună guvernanță a derulării programelor. Aceste rezultate trebuie să fie comunicate uh, corespunzător pentru a putea fi înțelese, conștientizate de către toți cei implicați. Este nevoie uh, de, de uh, recomandări privind cadrul de uh, monitorizare a programelor. Deci, în încheiere, aș spune că programele trebuie să fie croite conform specificului refugiaților și ale statelor membre în care se realizează aceste programe. Trebuie să existe însă interes la nivelul cetățenilor din statele membre pentru o colaborare cross-sectorială de împărtășire a celor mai bune practici eh, pentru a putea influența politicile viitoare în acest domeniu, pentru a demonstra cum funcționează eh, fondurile uh, afectate pentru refugiați și uh, finalizate împreună cu refugiații trebuie să se țină seamă de necesitățile locale. Programul uh, uh, va trebui să fie finanțat pe uh, perioade îndelungate, astfel încât rezultatele să fie evidente în comunitățile europene. Iar în ce privește statele vecine din sudul Uniunii Europene, noi am analizat uh, inițiativele multiculturale, multianuale care s-au derulat uh, în Suedia și care pot uh, fi un bun exemplu. Chiar dacă uh, programul nu a dus la roadele așteptate, dar au fost organizate activități, studii, ateliere, s-au bazat uh, pe uh, stimularea libertății de expresie, care sunt deosebit de importante în Europa în munca cu refugiații. În încheiere, acest uh, studiu poate să fie folosit um, pentru elaborarea următoarelor proiecte, pentru generația următoare de proiecte și programe culturale europene, să valorifice experiența de până acum Uh, pentru a putea să se realizeze schema de conlucrare până în uh, anul 2020. În felul acesta și microcomunitățile uh, pot să fie stimulate să se implice în activitatea sociopolitică în acest domeniu. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Ja, vielen, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră pentru aceste prezentări ale studiului efectuat și pentru propunerile pe care uh, le-am putea valorifica în următoarea perioadă de program. Iar acum trecem la discuții și dispunem de timpul necesar până la orele 11.50 voi da cuvântul coordonatorilor în măsura în care doresc să intervină și după aceea ă, colegilor care ă, doresc să contribuie la această dezbatere. Vom putea avea după aceea o a doua rundă de intervenție. Sabine Ferhaen. Mulțumesc foarte mult ă, pentru prezentarea acestui studiu. Cred că proiectele culturale sunt un element foarte important pentru integrare, pentru implicarea uh, refugiaților în societățile, în comunitățile în care uh, trăiesc. Dar uh, mă întreb, care este acceptanța în diversele state membre pentru acest tip de proiecte? Uh, Câte state membre participă la aceste programe care sunt finanțate de către Uniunea Europeană? Care sunt elementele cheie? Puteți să ne spuneți ceva despre repartizarea teritorială a banilor și acceptanța accesării acestor tipuri de proiect? cât de mare este angajamentul în diversele state membre pentru a conlucra mai bine prin intermediul culturii. Mulțumesc, Silvia Costa. O grată per questi... Vă mulțumesc pentru aceste intervenții foarte bune și aș dori de asemenea să mulțumesc artiștilor care ne-au cântat uh, mai devreme trecem spre o fază ușor diferită acum, nu doar un răspuns de urgență, cât mai degrabă o schimbare structurală. Avem nevoie de o politică mai matură și mai conștientă de implicare a refugiaților și solicitanților de azil de, în, în Italia, de exemplu, pentru a implica și pe ei în găsirea soluțiilor nu este vorba aici de propuneri la pachet făcute de alții în legătură cu refugiații. După cum am spus, uh, chiar dumneavoastră, trebuie să trecem de la o abordare bazată pe milă, pe una bazată pe demnitate și drepturile omului. Mm, într-adevăr, Uh, s-a vorbit despre capacitare și trebuie să ne uităm la ceea ce apare în mass media, în presă, să examinăm implicațiile culturale. În presă apare o, un discurs extrem de uh, negativ în legătură cu refugiații care sunt numiți hoarde invadatoare. Dar poate că putem schimba acest lucru, poate se poate schimba limbajul utilizat în viața de zi cu zi de către cetățeni. Mie mi se pare că uh, responsabilitatea presei este foarte importantă aici. De ce de, cred că trebuie să examinăm și valorile pe care le avem în comun. Am văzut o serie de propuneri de programe, însă cred că trebuie să avem programe mult mai bine axate Și trebuie să includem abordările acestea în imaginea culturală mai largă. Aceste experiențe sunt foarte importante. Avem o rețea de state unde participă copiii refugiaților uh, cu manifestări artistice ce se întâmplă cu activiștii culturali și scriitorii. Aceștia pot să fie incluși, poate, în uh, anul patrimoniului cultural european, anul viitor. Europa trebuie să uh, îi trateze pe refugiați ca noi cetățeni. Da, mă bucur și eu în legătură cu această audiere. A fost inițiativa noastră pentru că suntem convinși că cultura și educația sunt cheie pentru integrarea refugiaților, migranților și altor minorități. Și avem nevoie de pace și solidaritate în societatea noastră. Mulțumită acestei uh, uh artiste uh, care ne-a cântat foarte frumos uh, am văzut că există bunuri culturale. Mă bucur foarte mult că s-a, a fost citată Hannah Arendt. Ne-a arătat ce înseamnă când ești un paria, un, în afara societății, care este impactul asupra minorității și asupra majorității din societate. Eu m-am născut în vestul Europei, am, sunt de culoare albă, am fost bine educată, însă sunt mulți alții care sunt săraci și în special femeile au foarte multe probleme. Am auzit despre campania MeToo, dar dacă nu ai o poziție bună, este mult mai dificil să-ți faci auzită vocea și știm că există probleme în toate societățile europene și global. Uitați-vă ce se întâmplă în Libia, în uh, groaznicul regim Assad, ce spune Donald Trump. Deci există o adevărată problemă în legătură cu hărțuirea sexuală, este o problemă sexuală, o problemă globală a injustiției sociale, o problemă globală și apar toate aceste întrebări. Cum putem să găsim o soluție pentru refugiați și migranți? Eu sunt convinsă că avem nevoie de azil politic pentru refugiați și avem nevoie de legi ale migrației cu cote, pen, cote de muncă și după aceea să avem uh, acele măsuri despre care vorbește Germania, Ubergrenzer și eu nu voi, însă eu nu voi accepta uh, măsuri uh, propuse de, dreapt, de extrema dreaptă. Ceea ce ați spus dumneavoastră ține de capacitare, pentru că doar dacă uh, te simți implicat, ești un cetățean activ. Dacă ești, te simți doar victimă, nu poți să ajuți responsabili și de aceea trebuie să capacităm pe toți cei, pe, trebuie să-i capacităm pe toți. Știu că uh, avem o problemă cu bărbații care votează Le Pen, Orban, Kaczynski, există și femei, dar în special bărbații îi uh, votează pe aceștia. Îmi cer scuze, dar câteodată asta face parte din problemă. Îmi plac propunerile dumneavoastră. Am avut uh, programul Erasmus care să pună, mm, am dorit ca programul Erasmus să pună accentul pe aceste chestiuni. Sperăm că finanțarea va crește în următorul CFM, nu știm Susțin propunerile dumneavoastră, mi se par foarte utile și sper că audierea de astăzi va avea un impact asupra întregului Parlament. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu mai am alte intervenții deocamdată. În ce scuze ați cerut să interveniți, Bogdan, vă rog? Vă mulțumesc și, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră acest, acestui studiu foarte interesant. Înțeleg că este vorba de proiecte culturale în care puneți accentul pe accesul la finanțare. Ne-ați arătat câteva recomandări în același timp, vorbiți despre noi platforme și noi soluții. Pentru, noi, pentru mine este foarte important să integrăm refugiații și aici solidaritatea este cheie. Trebuie să ne dăm seama că cei care se refugiază aici sunt exact la fel ca și noi. Prin aceste noi proiecte, nu credeți că am putea să extindem asemenea inițiative pentru a include și sportul. Și sportul face parte din cultură. Mă interesează acest aspect. Sportul este acoperit în programul Erasmus Plus. Vorbim aici despre activități fizice. Pentru a ne atinge obiectivele, cred că ar fi foarte interesant să includem și sportul. Împreună cu colegul Fisas am inițiat un proiect pilot cu Comisia Europeană prin care, prin sport, avem scopul de a integra social refugiații. Bineînțeles, monitorizăm acest proiect și pentru a primi mai multe informații despre implementarea proiectului, examinăm cum se poate folosi sportul pentru a integra oamenii, dându-le acces la educație. Însă aici, o barieră mare ar fi, să, ar fi limba. pentru a combate o stigmatizarea și ostracizarea. Deci ce inițiative aveți pentru implicarea sportului? Mulțumesc, Julie Ward. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte emoționantă. M-am bucurat că am auzit foarte multe voci britanice care au avut o abordare foarte compasionat, plină de compasiune față de refugiați. Eu am lucrat în domeniul artelor, în teatru, cu comunități marginalizate și mă bucur foarte mult că artiștii lucrează și se implică în acest domeniu și că acest lucru este real. Am avut muzică, ceea ce a fost minunat. Eh, vorbim despre hugenoți, stămoșii mei au fost hugenoți, eu provin dintr-o... și eu am... Eh, eh, provin din refugiați până la urmă. Hugenoții au fost persecutați, Eh, erau francezi care au trebuit să părăși, părăsească țara, au introdus cuvântul refugiat în vocabularul englez, au adus eh, comerțul cu cu dantele în Regatul Unit, atunci când încă mai era un comerț cu dantele și acești refugiați nu vin cu mâinile goale, vin cu aptitudini antreprenoriale și aduc uh, foarte multe posibilități și bogății în societățile noastre. În urmă cu 10 zile am fost în Regatul Unit și participam la uh, festivalul Platforma, pe care poate îl cunoașteți, uh, am fost în Newcastle pentru a participa la uh, un program de învățare de la refugiați în legătură cu tradițiile culturale și experiențele groaznice prin care au trecut și ce înseamnă să fii în Regatul Unit după referendum și după exacerbarea rasismului și aș dori să vă mulțumesc în special pentru că mi-ați Ați atras atenția asupra responsabilității pe care au politicienii când folosesc anumite anumite termeni, când folosesc imagini, când acționează și de asemenea când creează un mediu ostil prin legislația pe care o adoptă. Mm, sunt cofondatoare a rețelei Eli Wiesel, care uh, promovează conștientizarea în legătură cu genocidul și a negării genocidului. Unul dintre lucrurile care se întâmplă pe calea spre genocid este întocmirea listelor de oameni și am și recent în Regatul Unit am avut două exemple în acest uh, sens. S-a sugerat ca toate uh, întreprinderile să facă liste cu oameni Eh, oameni care vin din alte țări. De asemenea, recent s-a mai sugerat un, euro, un deputat conservator, Chris Hidden Harris, a scris tuturor decanilor universităților cerându-le liste de oameni care se implică în studii euro, care predau afaceri europene. Eu știu că uh, genocidul din Ruanda a început cu liste și ceea ce, ar face, ceea ce face Erdogan în uh, uh, Turcia nu ar fi posibil dacă nu ar exista deja liste cu persoane nedezirabile care uh, sunt menționate acolo. Așadar, vă mulțumesc că ați menționat timpurile periculoase în care trăim atunci când politicienii de dreapta îi transformă pe ceilalți în paria. Vă mulțumesc, domnul Matthews. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune trei lucruri dacă am voie. În primul rând, îi mulțumesc lui Hattie One pentru că a venit și ne-a spus despre munca sa. O salut și pe doamna care ne-a cântat. Prima mea idee ține de dimensiunea acestor rapoarte. Toate examinează munca cu refugiații și proiecte care se referă la refugiații. Eu aș dori ca această muncă să se extindă migranților. Migranții suferă de multe dintre problemele de care suferă și refugiații și au la fel de mult de oferit în ceea ce privește aptitudinile culturale, abilitățile artistice și eu mi-aș dori să se extinde această muncă valoroasă nu doar asupra refugiaților, ci și asupra migranților. A doua idee poate nu este la fel de constructivă. Refugiații au o situație, trec printr-o situație groaznică, au uh, trecut prin greutăți uh, extrem de mari și cu toții suntem conștienți de acest lucru și mulți nu uh, supraviețuiesc experienței de a fi refugiați și de aceea mi se pare esențial ca ajutorul pe care îl oferim refugiaților să fie corect. Dacă nu le oferim ajutorul corect, putem să înrăutățim situația. Și din acest motiv aș dori ca orice politică bazat, să fie bazată pe probe, Salut autorii celui de-al treilea raport pentru că au folosit foarte multe informații și date, însă autorii primelor două studii nu au făcut acest lucru, mi-au dat, ne-au dat foarte multe opinii, au făcut multe evaluări, însă fără prea multe probe. Vă dau două exemple din multe. În primul studiu se vorbește despre uh, Australia, Uh, și se spune că niciun fel de activitate culturală cu refugiații care nu implică refugiații uh, le vrea binele și proiectele sunt uh, afectate de cunoștințele tacite, acumulate ale celor care le-au conceput, care poartă urmele idealurilor coloniale sau rasiste. Aceste afirmații pot sau nu să fie adevărate, însă nu sunt susținute de niciun fel de probe. Nu există niciun fel de uh, fel în care proiectele RISE de la antipoze au fost uh, de succes sau nu și nu există niciun fel de uh, probe pentru a susține aceste uh, uh, afirmații din partea celor care lucrează cu refugiații. Dacă noi greșim, refugiații vor uh, suferi. Și închei prin a spune ceva politic, o, o afirmație politică. S-a spus că uh, politicienii de dreapta au făcut anumite comentarii. Bineînțeles că sunteți uh, conștienți că uh, există guverne de stânga care au uh, practicat genocid și epurare etnică și dacă dăm vina doar pe dreapta, uh, este contraproductiv pentru că unii mai puțin toleranți uh, decât mine ar putea să uh, spună că este doar că sunt doar niște afirmații fără sens perorate de stânga. Helga Trüppel nochmal. Vă mulțumesc, doamna Helga Trüppel. Vă mulțumesc că în memoria Hanei Arendt și pentru dezbaterea aceasta, anul viitor, când avem anul european al patrimoniului cultural, fie comisia noastră, fie femeile responsabile trebuie să aibă o conferință cu uh, filozofii femei, uh, o Caroline Emke, Herta Müller, și poate și alții, poate din statele africane sau din continentul african și propun să facem acest lucru anul viitor fie doar uh, noi deputatele femei, fie comisia noastră, însă cred că este o idee foarte bună să avem o conferință la nivel înalt cu cele mai inteligente femei uh, contemporane. Mulțumesc. Revenim acum la experții noștri. Și în ordinea în care au intervenit, le dau cuvântul pentru a reacționa la spusele colegilor noștri. Avem uh, timp la dispoziție până la ora 12 fără 10 minute, deci fiecare va putea dispune de 5 minute. Vă mulțumesc <clears throat> pentru provocările adresate și pentru sprijin pentru activitatea noastră. În legătură cu probele, să vă răspund în primul rând, probele, dovezile pot veni în diverse forme. Uneori, ca acțiune, ca participare, nu e întotdeauna cifrele și listele care ne dovedesc de fapt ce se întâmplă. Și fac o trimitere la John Jew, în special care a spus că e o gamă mică de lucruri la care poate da răspuns atitudinea pozitivă. Ar trebui probabil să venim să dansăm, după cum ne-ați încurajat. Apropo de sport, da, e foarte important să ne gândim la implicarea întregului corp, nu doar prin uh, <clears throat> voce, prin glas, sunt o importanță deosebită să ne gândim la bunăstarea întregii societăți. Știm că sportul e bun pentru toți, deci cu cât facem mai mult sport cu toți împreună va fi mai bine. În ultimii 10 ani de când mă ocup de activitatea culturală cu refugiații, în ce privește dans, teatru, mă, <clears throat> a, situația tensiunii arteriale și ritmul cardiac la mine s-au îmbunătățit foarte mult. Deci cultura ca și sportul sunt foarte frumoase și bune. E suficient să te uiți la Andy Murray și Roger Federer jucând tenis unul cu altul să vezi geometria în acțiune. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru că v-ați uh, notat ce am spus despre limba, despre limbaj, care întotdeauna face sau suferă schimbări semantice la începutul crizei în 2015 când aveam suficiente țări în care să meargă refugiații și mulți s-au înnecat în Mediterana, limbajul utilizat era extrem de deranjant și continuă, după cum s-a spus în uh, presa majoritară, dar și o schimbare semantică și în țara de unde vin eu. Uh, nu era acceptabil să vorbești despre migranți, vorbea despre refugiați. În țara mea, Scoția, acum se preferă cuvântul refugiat și grupuri de comunitate. Și acum li se spune noi scoțieni. Trebuie să fim atenți cu limbajul pe care îl utilizăm. Ar trebui să vorbim despre noi europeni și să ne gândim la ce înseamnă asta. În fine, în legătură cu minunatele comentarii care s-au referit la întrebări de genul de unde veniți, ce activități se desfășoară în Italia, și de ce ați venit. Cred că sunt întrebări importante, dar nu, poate nu primele. În activitatea mea cu refugiații niciodată nu întreb pe cineva sau nu-i cer să se spună povestea. Asta o fac birocrații, avocații, polițiștii. E limbajul corect pentru activitatea legală, dar noi, dacă vrem să creăm o societate în care comunicăm, trebuie să trecem dincolo de o poveste frumoasă sau urâtă a unei călătorii pentru mine mai mult de vorba ce rol poți să joci, uh, dacă știi să cânți la un instrument, dacă ești bun la un sport. Așa s-a întâmplat cu unii colegi cu care am întâlnit azi pentru prima dată. Poate că vreți să-mi spuneți ce, ce jăsă frumos porți astăzi. Asta e o altă poveste. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Nederman. Like... Mulțumesc. Aș începe cu observația despre filozofe. Ar fi foarte frumos, deci femei filozof, dar un fel de manifestare la intersecție în care se discute diverse aspecte de discriminare, nu doar de sex, de gen sau uh, apatență etnică, ci diversi factori care sunt în joc pentru cei marginalizați sau dezavantajați. Apoi, moștenirea culturală. Comentariul dumneavoastră despre cunoștințele pasive. În momentul că Europa să se gândească, să reflecte la moștenirea trecutului de colonialism, rasism, pentru că acestea n-au dispărut peste noapte. Există unele incidente care se produc și de care mulți nu știu și există studii în acest sens, multe studii postcoloniale. Iar domnul care a luat premiul pentru economie s a ocupat de anumite acțiuni pasive, iraționale, care adesea <clears throat> se întâmplă fără să ne dăm seama de ele. Apoi, în legătură cu sportul, aș vrea să subliniez abordarea cu proiecte intersectoriale, nu doar de locuințe. Multe elemente din societatea actuală trebuie să se implice, pentru că refugiații sunt oameni și caută o viață mai bună. Și viața mai bună implică mai multe aspecte nu doar cultura sau niciun sector singur nu pot să dea o viață mai bună. Apoi, în legătură cu ce a spus doamna din Italia, că a venit momentul să ne gândim într-o perspectivă mai îndelungată, pentru că criza s-a terminat, sau măcar sperăm că a trecut, dar nu putem rămâne în această situație de urgență la nesfârșit. Oamenii au venit să trăiască aici și trebuie și să meargă înainte cu viața. Sugestia mea ar fi să vorbim despre mobilitate socială, să le dăm posibilitatea refugiaților să avanseze, să progreseze, să-și trăiască viața. Dacă se poate să nu mai vorbim despre integrare, pentru integrare stigmatizează foarte mult. Un alt comentariu în legătură cu acoperirea geografică a proiectelor. Desigur, Europa Occidentală și de Nord, mai ales țări precum Germania și Suedia, ca țări de destinație principale, au multe proiecte, zeci, sute de proiecte sau chiar mii de proiecte finanțate de diverse organisme publice și private. Pe măsură ce ne ducem spre est, impresia este de număr mai redus de proiecte în țările respective. Chestiunea migrației mixte pe care a ridicat-o cineva mi se pare foarte interesantă. Pentru că migranții folosesc aceleași rute ca și refugiații ceea ce a creat probleme pentru unele țări precum Germania și Suedia. Ce privește acordarea statutului de refugiat unora sau altora. Cei care s-ar putea să fie migranți, probabil că vin din același motiv. Deci e o chestiune foarte dificilă dar e una care trebuie aprofundată, studiată mai mult. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lugis? I just wanted to... Da, doream să mă refer la ce a spus domnul Matthews când a vorbit de ajutorul corect. Sunt în toate de acord cu dumneavoastră. Se depun multe eforturi. După părerea mea personală, cred că s-ar putea face mai mult pentru a ține cont de părerile refugiaților, de nevoile lor reale, ce spun ei, pentru că plecăm de la ideea că vor să fie integrați, dar de fapt unii nu. Și un factor foarte important în această dezbatere și în proiectele care sunt finanțate și organizate. <clears throat> E ceva. Și în cercetările pe care le-am întreprins am constatat că aceste lucruri poate nu au fost ignorate, dar nu s-a prea ținut cont de ele. Deci părerile lor în proiecte trebuie să țină cont, pentru că e aspectul cel mai important, ce spun ei, ce doresc ei. Mulțumesc. Aș începe prin a saluta solidaritatea din sală. Deși deputații vin din diverse perspective, e o înțelegere comună a subiectelor și o viziune comună a elementelor de care e nevoie și mă bucur să văd asta în legătură cu sportul, cu siguranță ar trebui să includă cultura și sportul, uh, limba, limbajul, dialogul intercultural, ceva ce merge bine când e o abordare de participare a comunității de sportul ar intra cu siguranță în această gamă. În legătură cu dovezile, vă mulțumesc pentru observații și sunt de acord că e foarte important să dispunem de dovezi, de o linie de pornire, de dovezi care să demonstreze și impactul. Și aceasta e partea dificilă, pentru că e nevoie de un cadru care să fie suficient de flexibil pentru a demonstra impactul nu doar al proiectelor sau produselor asupra publicului și indivizilor, ci procesul și durata um, practicii creative ca experiență în sine experiența e elementul cheie. Vă mulțumesc, Silvia Costa, pentru comentariile dumneavoastră cu proiecte adaptate pe măsură din revizuirea la jumătate de termen și de la Erasmus Plus putem afla și din rezultatele cercetărilor ne-am referit la nevoia de a-i întreba pe refugiați la ce vă pricepeți, ce vă interesează, ce ați vrea dumneavoastră să se întâmple. Poate că asta ar fi ocazia noul program să punem astfel de întrebări. Și apoi un ultim aspect legat de patrimoniul cultural european e o secțiune scurtă în raportul nostru. E o șansă să vorbim despre patrimoniul cultural comun ca oameni pe plan global, ne afectează pe toți, nu e doar o problemă europeană, ci e mondială. Vă mulțumesc. Ja, vielen, vielen... Mulțumesc foarte mult tuturor experților noștri și pentru uh, doamna Nadensoa pentru cântecul uh, pe care l-a interpretat. Mulțumesc tuturor colegelor și colegilor care au participat la această dezbatere. Cred că ne-ați oferit multe sugestii pentru activitatea noastră viitoare. Promitem să le valorificăm. Vom intra și în etapa unei discuții mai intense în ce privește viitorul programelor noastre, propunerea uh, lui Helga o rețin pentru ședința coordonatorilor, pentru a vedea dacă putem într-adevăr să realizăm o asemenea întâlnire. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare, pentru prezentarea rezultatelor studiilor pe care le-ați efectuat. Mulțumesc și Departamentului pentru Politici Europene în acest domeniu, pentru pregătirea acestei audieri. A însemnat un câștig pentru noi toți.